Avem o audiere publică în această după-amiază, care se referă la sprijinul acordat de Uniunea Europeană prin intermediul Națiunilor Unite operațiunilor de menținere a păcii din Africa. Dați-mi voie să îi salut călduros pe cei trei experți care sunt invitați la această audiere. Este vorba despre profesorul Joachim Kops, care este directorul Institutului de Guvernanță Globală din Bruxelles. Ne va vorbi despre parteneriatele de menținere a păcii ambasadorul Gary Queens, care este șeful delegației Uniunii Europene în Uniunea Africană și reprezentativ special al Uniunii Europene. Ne va vorbi despre relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Uniunea Africană și doctorul Alexander Matelar, director adjunct la Institutul pentru Studii Europene, care ne va vorbi despre abordarea indirectă a operațiilor, operațiunilor de menținere a păcii. Înainte de a le da cuvântul, vreau să vă amintesc că acestea sunt uh, audieri pregătitoare pentru raportul de inițiativă care urmează să fie elaborat în comisia noastră și pentru care uh, domnul Van Orden este raportor. Calendarul pentru acest raport uh, prevede uh, uh, luna noiembrie, iar operațiunile de menținere a păcii sunt un element esențial în politica de securitate și pace în cadrul strategiilor multilaterale. Deci, în ce privește sprijinul pentru uh, eforturile Națiunilor Unite în uh, Africa, uh, noi suntem implicați de mulți ani în această activitate. Noi suntem, de fapt, un partener în finanțarea misiunilor operative ale Națiunilor Unite și, de asemenea, avem și misiuni proprii de asistență la sol pentru uh, trupele Națiunilor Unite în Darfur și Congo. Iar în ce privește Uniunea africană, Uniunea Europeană acordă un sprijin logistic, financiar pentru AMISAM în Somalia și, de asemenea, pentru misiunea recentă din Mali. Pe noi ne interesează de asemenea și urmărim cu mare atenție ce se va întâmpla eh, pe viitor în acest context și urmărim din acest punct de vedere toate negocierile. Dorim să aflăm mai multe despre modul în care putem rezolva lipsurile din strategia noastră în acest domeniu și să vedem care sunt cerințele acestor misiuni pentru a îmbunătăți eficacitatea și efectivitatea Uniunii Europene în acțiunile de menținere a păcii în colaborare cu celelalte instituții implicate. Deci îi aș da cuvântul, uh, cu, înainte de toate, raportorului, domnul Van Orden. Domnule președinte, voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că întâlnirea de astăzi va fi o ocazie pentru noi să îi ascultăm pe experți în acest domeniu și uh, să vedem care este abordarea domniei lor. Punctul meu de plecare este că Ehm, nu cred că Uniunea Europeană ehm, trebuie chiar să ehm, plătească soldații, armata, dar cred că Uniunea Europeană poate să acorde un sprijin în Africa în ce privește activitățile civile. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să întrebăm ce poate să facă Uniunea Europeană fără să implice costuri suplimentare și structuri suplimentare, ca să susținem, de fapt, activitățile pe care le desfășoară alte organizații. Pentru noi trebuie, este important să găsim căi și mijloace pentru a putea uh, acorda un ajutor în acest context. După cum vă amintiți, poate, eu am realizat deja un raport uh, pentru Parlamentul European în ce privește acțiunile umanitare în zonele de conflict și acolo a existat un angajament al Uniunii Europene. Deci când analizăm acest subiect, uh, dar să știți că nu eu am ales uh, această fotografie care se află pe afiș, Eh, eh, cred că ar trebui să modificăm, de fapt, titlul raportului, pentru că menținerea păcii este un concept specific mai îngust. De fapt, există și conceptul de operațiuni de susținere a păcii, ceea ce mi se pare o formulare mai fericită. Deci trebuie să vedem uh, care sunt uh, rolurile pe care Uniunea Europeană și le poate asuma. Nu trebuie să creăm roluri noi, deși poate că avem colegi care au uh, această dorință, dar trebuie să vedem cum putem acorda o valoare adăugată um, activităților în care suntem deja implicați. Mulțumesc, domnule președinte, și aștept contribuțiile oaspeților noștri. Mulțumesc domnului Ivan Ordon și îi dau cuvântul acum, cuvântul profesorului Joachim Kops. Stimate domnule raportor, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația ă, de a ă, participa la dezbaterea pe uh, acest subiect, care este de mare actualitate. Îmi face plăcere că pot participa la această dezbatere alături de domnul ambasador Queen și de colegul meu, domnul Matelar. Eu pot să vă uh, ofer o imagine de ansamblu în legătură cu ceea ce s-a realizat în cadrul parteneriatului uh, uh Uniunii Europene cu uh, forțele Națiunilor Unite în ce privește menținerea păcii, crearea păcii. Uh, asistența politică acordată. Deci, ce menținerea păcii rămâne uh, un element uh, cheie uh, al Națiunilor Unite. Sunt patru elemente la care aș dori să mă refer în intervenția mea. Sigur că uh, după aceea, în întrebările pe care mi le adresați, pot să uh, mă refer și la alte subiecte. Vreau, în ce privește marile provocări în fața cărora ne aflăm, să menționez câteva inițiative care au fost luate în ultimii ani. Instituționalizare, au fost înființate noi uh, comitete, a existat uh, schimburi de experiență între Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Alte state membre ale Națiunilor Unite doresc acum să se implice după anul 2014 în mai multe acțiuni de menținere a pacii. De ce? după 2014, pentru că ar putea să fie, prin retragerea din anumite operații, să fie eliberate resurse care pot fi folosite. Deci nu ne gândim la costuri suplimentare față de situația actuală. Aș vrea să mă refer și la uh, câteva uh, greșeli comise și la posibilitatea de a le elimina pentru că trebuie să le avem în vedere. Și după aceea mă voi referi și la câteva uh, modalități în care parteneriatul ar putea să fie exploatat uh, pe deplin, inclusiv prin intervenția Parlamentului European, în uh, măsură în care, sigur, Parlamentul vede rolul Națiunilor Unite pe viitor. Bun. Deci, aș vrea să spun că dacă ne gândim la rolul pe care Uniunea Europeană trebuie să îl joace în ce privește eforturile de menținere a păcii, trebuie să acționăm arcum sau niciodată. Au existat o serie de uh, acțiuni de cooperare în 2003 în Congo, 2006, Uniunea Europeană a susținut de asemenea ă, misiunea de menținere a păcii din ă, Congo și după aceea a fost lansat și o misiune în paralel cu acțiunile Națiunilor Unite. Acestea au fost cele trei elemente mari de cooperare și am putut ă, trage anumite concluzii. A fost un rol important pe care Uniunea Europeană l-a jucat în susținerea Națiunilor Unite marele sprijin pe plan uh, instituțional uh, a fost și acest lucru a fost foarte util, dar nu cred că va avea un rol major dacă nu se va uh, transforma într-un impact operațional. Doar a construi instituții de a avea întâlniri nu va însemna neapărat un impuls în ce privește activitatea de susținere de către Uniunea Europeană, a misiunilor Națiunilor Unite și eu cred că în ultimii ani eh, eforturile au fost prea mari în ce privește crearea de instituții și în mai puțin în rezolvarea eh, problemelor de resurse și problemelor politice eh, propriu-zise. Deci apare, să spunem, o anumită oboseală în această colaborare între Uniunea Europeană și Națiunile Unite. De fapt, au fost lansate o serie întreagă de inițiative în ce privește planurile de acțiune ale Consiliului European pentru Securitate și Apărare în colaborare cu Națiunile Unite, dar este important să existe și un angajament politic mai serios. În, de partea Uniunii Europene au existat și misiuni uh, legate de uh, Națiunile Unite, dar sunt legate de reforma Națiunilor Unite. Asta încă începând din 99. Au existat ceva dezastre în acea perioadă în uh, ce privește comanda, controlul dar există încă o mare varietate a acestor procese și prea puțină cunoaștere, prea puțin dialog. Ar trebui să aibă loc niște schimburi de experiență. S-au făcut eforturi, dar percepția generală este că Uniunea Europeană din 2013 ar fi aceeași ca cea din 2003 și nu e cazul. Deci, în clipa de față există un fel de deschidere, o avangardă a statelor mai mici din Uniunea Europeană care analizează modalitățile mai pragmatice de susținere a eforturilor de menținere a păcii. Să nu greșim, sigur că există multe state membre ale Uniunii Europene care se mândresc cu faptul că în anii 90 au susținut activitățile Națiunilor Unite, dar Sigur, tradițional există susținători puternici în, în Uniunea Europeană pentru Națiunile Unite. Iar în ce privește background-ul, retragerea europenilor din acțiunile din Somalia, din Srebrenica, încă din anii 90 există aspecte politice uh, în acea vreme și de asemenea există și anumite preferințe între uh, anumite state membre. Unele sunt mai prietenoase față de Uniunii Națiunile Unite, altele au o politică mai degrabă de scepticism. Deci uh, uh, trebuie să ținem seama și de asta în ce privește misiunile de menținere a păcii și până la jumătatea anilor 1990 uh, și către finele anilor 90 a fost nevoie de capital politic și de resurse pentru politica de apărare și securitate a Uniunii Europene. Și iată dilema cu care ne confruntăm pe de o parte, o dorință imensă pentru autonomia Uniunii Europene, pentru a avea un rol, un profil vizibil. Evident, nu este elementul final, dar e vorba de o funcție importantă a Uniunii Europene, pe care nu mai dorește să o încredințeze în mod sistematic altor organizații. Și evident că uh, Uh, sunt foarte multe declarații politice care au fost făcute în trecut și care au de, uh, afirmat că Uniunea Europeană, într-un context de multilateralism, trebuie să fie un actor important. Deci Uniunea Europeană are un rol de jucat în lume și anume de a susține structurile și organizațiile acoperite de către Națiunile Unite, în așa fel încât aceste organizații să fie mai eficiente și să-și îndeplinească rolul ce le revine. Deci este foarte clar că această politică de securitate și apărare pentru că, de fapt, și statele membre au cerut acest lucru, au cerut în cadrul UE această uh, atitudine, va fi uh, utilizată pentru a susține rolul indirect al Uniunii Europene. Pe de altă parte, și revin la dilemă, Uniunea Europeană ar dori să aibă o voce distinctă, foarte clară, care să fie bine auzită. De multe ori, nu e vorba neapărat de incompatibilitate, pentru că poți să susții pe de o parte și acțiunile Națiunilor Unite, așa cum s-a făcut, spre exemplu, în Chad în 2008, dar uneori există incompatibilitate. Și atunci, asta nu trebuie să fie pierdut din vedere. Spre exemplu, resursele care sunt investite în această politică s-ar putea la un moment dat să se epuizeze pentru acele unități ale Națiunilor Unite care sunt deja prezente la fața locului. Și mă refer la asta pentru că rolul lor este să utilizeze resursele Uh, pe care le acordă uh, țările europene către Națiunile Unite în vederea acestor acțiuni. Deci asta nu trebuie pierdut din vedere. Apoi, Evident că există și un sprijin indirect pe care Uniunea Europeană îl poate acorda Națiunilor Unite și sunt convins că colegul meu Alexandru Matelar va vorbi despre asta. Deci am să mă opresc aici în ceea ce vrește acest punct. Acum, succesul care ar putea fi confundat cu niște progrese din punct de vedere birocratic. E bine, îl reprezintă constituirea unei in, instituționalizări a relațiilor care există între cele două organizații. Și Națiunile Unite e o organizație foarte puternică, foarte mare. Există totuși acolo anumite motive pentru care nu funcționează 100%, dar din partea Uniunii Europene avem o permanență, un, un angajament foarte, foarte puternic. Gândiți-vă, spre exemplu, la uh, la președinția prin rotație și la prezența Uniunii Europene, reprezentarea sa în cadrul Națiunilor Unite. Pentru prima dată, iată că avem un ofițer de legătură care vine de la Bruxelles și este numit pe lângă Națiunilor Unite și, de asemenea, evident, există unul numit și pe lângă NATO. Planul de acțiune a fost negociat timp de 2 ani și jumătate și a fost aprobat la nivel mai întâi uh, de instituții Uniunea Europeană și apoi în colaborare cu Națiunile Unite. Bun, deci cam acestea sunt succesele instituționale. Declarația din 2003 e vorba de un document care reprezintă combinația unui proces, rezultatul unui proces foarte îndelungat care a început încă din anii 90 și care reprezintă un adevărat progres. Pentru că prin acesta se întăresc în mod instituțional legăturile care există între cele două instituții, între cele două organizații. Acum, din punct de vedere operațional, de asemenea, există și acolo câteva succese și câteva lecții de învățat pe care ne putem vizui și motive pentru a fi optimiști. Avem un angajament european, cel puțin înainte de 2009, 16 din cele 23 de state membre ale intervenției Națiunilor Unite, de fapt, erau membre ai Uniunii Europene și uh, multe uh, state membre au susținut aceste acțiuni. Și asta e vorba de un angajament din partea țărilor europene. Unii au fost criticați pentru că spun, se, au, li s-a spus că bă, uh, utilizează anumite resurse care ar putea fi utilizate eventual în alte direcții altfel dar s-a observat că există o compatibilitate între diferitele acțiuni și anumite sinergii care meritau să fie continuate. Există cooperare, există uh, lecții care au fost învățate, există un schimb de opinii, există un schimb de bune practici, există o scară largă de uh, stagii de formare, de planificare în comun, deci în acest punct de vedere lucrurile funcționează. De asemenea, trebuie să uh, nu pierdem în vedere faptul că din 2009 încoace, ceea ce nu e o coincidență, cred eu că 2009 s-ar putea să fie pragul acela, limită, E vorba de acel an în care Uh, politica comună de securitate și apărare a trecut de la un nivel foarte ambițios la un nivel mult mai light, mult mai soft. Cel puțin aceasta s-a tradus printr-un sprijin mai light și mai soft către Națiunile Unite. Apoi, de asemenea, în ceea ce privește angajamentele la nivel operațional, angajamentul pe teren, evident acesta este mai redus decât în trecut. Și iată un element la care ne putem gândi în cazul în care vrem să revizuim acest sprijin. Evident, anumite lecții au fost învățate, însă în ceea ce privește analiza lucrurilor care au funcționat, care nu au funcționat între cele două organizații, încă mai sunt elemente care pot fi uh, cizelate și învățate. Uh, Evident, nu putem vorbi doar de succese. Există și câteva neajunsuri. Nivelul de instituționalizare, care în momentul de față încă nu este pe picior de egalitate în ceea ce privește uh, latura operațională. Există foarte multe întâlniri între diferiții uh, funcționari dintre partea celor două organizații, dar, cel puțin în ultimii patru ani, aceste întâlniri nu s-au putut concretiza într-un sprijin direct, concret, uh, pe teren. Apoi, planificarea. Evident că e un lucru să negociezi niște planuri de acțiune la nivel teoretic. Și alta e să te adresezi statelor membre europene care să participe concret la finanțarea acelui plan. Și putem vedea că în momentul de față anumite state membre mari pun accentul pe această planificare care a fost hotărâtă în 2005. Evident că această politică este în continuare confruntată cu anumite tensiuni, discrepanțele care există între dorința de afirmare a Uniunii Europene și sprijinul care este acordat către Națiunile Unite. Și Există tensiuni în ceea ce privește și rolul Uniunii Europene comparativ cu cel al Națiunilor Unite, evident. Mai există anumite bune practici care poate ar merita să fie aprofundate și ne putem sprijini pe ne-am putut sprijini pe uh, Uniunea Africană, însă acest lucru începe să se schimbe. Treb nu trebuie să uităm că în momentul în care vorbim despre cooperare între cele două organizații, au, nu au existat niște succese incontestabile. Putem spune că au existat anumite realizări, însă nu neapărat incontestabile. Și au existat, spre exemplu, co, uh, uh anumite cazuri, cum ar fi Danemarca, țările de jos, Canada, după Srebrenica, după uh, situația din Ruanda Ceea ce vrem să facem acum este, plecând de la aceste elemente, să construim o capacitate solidă, bazată pe experiența Națiunilor Unite, de, bazată și pe competențe în ceea ce privește intervenția rapidă în cazul în care există astfel de situații de urgență. Vreau să vă amintesc că în Carta Națiunilor Unite, articolul 43 și de asemenea și în 45, există această dorință de uh, capacitate militară pentru Națiunile Unite în cazul în care acest lucru este necesar. Dar, având în vedere situația la care am ajuns, încă nu suntem, în, nu avem deocamdată o armată a Națiunilor Unite. Apoi, existat desfășurări uh, pe teren în șase operațiuni de menținere a păcii și în 2005 Uniunea Africană a hotărât să pună la punct uh, uh, o operațiune cu propriile sale forțe și a început să construiască aceste capacități tocmai pentru a fi în măsură să se, uh, să se intervină pe teren. În 2009 lucrurile s-au schimbat și poate că e unul din momentele în care, în principiu, uh, uh, organizațiile care au aceste mari birocrații, în principiu, Uh, pun probleme. Acum nu am timp să intru în detalii, însă unul din motivele pentru care în 2009 a existat această schimbare este o triplă, un triplu angajament din partea uh, Uniunii Europene. Și Dincolo de aceste aspecte, n-ar trebui să avem o evaluare prea negativă, pentru că există în continuare foarte multe lecții care au fost învățate și învățăminte care au fost trase din această experiență din trecut, cum trebuie combinat această capacitate aceste competențe de creare și de construire a capacităților și colaborarea care e necesară între Uniunea Africană, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Dar aceste lecții care au fost învățate demonstrează că resursele sunt finite și nu sunt infinite. Și dacă vrei să te angajezi către o organizație, s-ar putea ca cealaltă să nu poată beneficia de resursele pe care uh, le-ar fi dorit. Deci e o alegere care trebuie la un moment dat făcută. Apoi, mai există câteva probleme persistente în ceea ce privește sprijinul față de aceste misiuni de menținere a păcii. A existat un oarecare grad de scepticism în ceea ce privește aceste operațiuni desfășurate de către Națiunile Unite. Evident, acest lucru pe parcurs s-a schimbat, e nevoie de o conștientizare pentru a ști exact în ce situație ne aflăm, care sunt chestiunile de detaliu care ar putea să pună în continuare probleme și să pună bețe în roată unor astfel de misiuni de menținere a păcii. De aceea, aceste elemente trebuie analizate. E clar, s-au înregistrat progrese și asta nu trebuie să reprezintă doar un alibi sau un pretext pentru a se retrage din astfel de misiuni de menținere a păcii. Trebuie să ne dăm seama că e vorba de niște aranjamente în care Uniunea Europeană participă la astfel de misiuni de menținere a păcii la New York, în cadrul Națiunilor Unite și evident că Nimeni nu poate să se autoproclameze ca fiind un specialist al întregii chestiuni. Nu trebuie să existe o atitudine paternalistă. Evident, Uniunea Europeană trebuie să se îmbine armonios și să se încadreze armonios în întregul ansamblu al Națiunilor Unite. Acum, mandatul Evident, acest lucru este discutat la Consiliul de Securitate. Mandatele acestea trebuie să fie cât mai clar redactate, trebuie să fie cizelate și Uniunea Europeană trebuie să fie cooptată în momentul în care acest, aceste mandate sunt definite. Nu uitați că există membri permanenți ai, un, ai Consiliului de Securitate care reprezintă țări lidere în Uniunea Europeană, Franța, spre exemplu. Deci, există în continuare un anumit nivel de um, invidie sau de luare la întrecere între diferitele organizații. Nu uitați că avem și uh, uh, Uniunea Africană, avem NATO, avem anumite organizații de tip regional. De câte ori aceste organizații se concentrează pe anumite regiune sau pe anumit uh, dosar, apare și această luare la întrecere. Dar, până la urma urmei, banii sunt cei care vorbesc. Așa că trebuie să ne gândim întotdeauna în momentul în care există anumite situații de criză și trebuie să asigurăm o anumită protecție a populației civile, poate nu e uh, mediul cel mai bun, momentul cel mai bun să spunem că nu avem suficiente resurse pentru a putea uh, susține toate organizațiile. Asta e vorba de o decizie politică care trebuie gândită și ponderată. Acum, Uniunea Europeană are o influență politică mult mai mare în aceste organizații de tip regional decât în Națiunile Unite. E vorba de India, de Bangladesh, de Pakistan. Asupra lor, Uniunea Europeană poate avea o, o anumită influență când acestea participă la uh, operațiunile de menținere a păcii în cadrul Națiunilor Unite. Acum, 2014. Ce se va întâmpla după 2014? Poate va veni un moment aparte în care ne putem pune întrebarea Ce se va întâmpla cu angajamentul europenilor uh, față de aceste operațiuni sub umbrela Națiunilor Unite? Trebuie să vedem care sunt resursele pe care le vom avea la dispoziție pentru a le putea angaja în astfel de misiuni de asemenea, este foarte clar faptul că această politică de securitate și apărare este oarecum în declin, pentru că nu mai avem atât de multe misiuni uh, precum am avut în trecut. Și, de altfel, și țările în care am intervenit în trecut, acestea au reușit să-și construiască anumite capacități și nu mai au nevoie de astfel de misiuni. Deci, aceste operațiuni de menținere a păcii sunt considerate a fi o bun, un bun mijloc de a desfășura anumite trupe, de a câștiga experiență. S-ar putea să existe anumite uh, situații în care să fie nevoie de astfel de intervenții. Dar aceste țări își pot pune întrebarea de asemenea cum ar putea să contribuie ele însele, însele la uh, astfel de operațiuni de menținere a păcii. Yet, issues still remain ce rămâne? Nu numai capacități pentru ONU, ci și pentru UE însăși, dacă dorește să joace cu adevărat un rol. Capacitățile, capacitățile, de trei ori capacitățile, ați văzut ce s-a întâmplat în Mali, există acolo o prezență însemnată de trupe, dar uh, nu am uh, contribuit atât de mult sau pe măsura ambițiilor noastre. Rămâne o altă chestiune care este în suspans, reforma ONU. Se discută de mult timp, atât la New York, și ar fi bine dacă statele membre aveau un plan de acțiune în această privință. În sfârșit, ce poate să facă Parlamentul? Dar depinde foarte mult de Parlamentul însuși, de um, ce părere are despre operațiunile de menținere a păcii. Credem că și Parlamentul poate să se angajeze în uh, mai multe discuții cu um, reprezentantul uh, pentru politica comună de apărare și de asemenea cu uh, reprezentanții ONU. Multe trebuie făcute aici, nu doar la New York. Parlamentul ar trebui să faciliteze, dacă dorește, um, um, reintegrarea forțelor europene în forțele de menținere a păcii, și ar trebui de asemenea să se înțeleagă foarte clar în ce constă politica comună um, de securitate și de apărare. Să se înțeleagă foarte bine acest lucru, până la urmă asta contează cel mai mult. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Acum vom da cuvântul domnului ambasador Queens. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor, stimați deputați. Am să încerc să completez uh, intervenția antevorbitorului meu, mai ales în ce privește uh, Națiunile Unite, spunând mai multe lucruri despre parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Și mai ales în ce privește pacea și securitatea. Dați-mi voie mai întâi să subliniez faptul că tot ceea ce facem noi cu Uniunea Africană uh, se încadrează în parteneriatul nostru comun, care a fost aprobat de summitul ce a avut loc la Lisabona în 2007. Acolo s-a stabilit această strategie și a fost reconfirmat în 2010 la întâlnirea de la Tripoli și de asemenea va fi rediscutat la summitul din aprilie care ar trebui să aibă loc la anul la Bruxelles. Și deja începem munca de pregătire uh, cu statele membre și cu reprezentanții Uniunii Africane în ce privește viitorul acestui parteneriat. Este un parteneriat între două continente, dar de fapt uh, lucrăm cu instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție. În primul rând, uh, instrumentul uh, european de dezvoltare și apoi la anul va exista un nou instrument, uh, programul panafrican, care ne va permite să avem un instrument geografic uh, a cărui sferă de aplicare este întregul continent african. Și apoi există, bineînțeles, contribuțiile bilaterale a diferitelor state membre în Africa. Există opt parteneriate tematice în plus, fiecare cu propriul său obiectiv, cu, cu propriul său plan de acțiune. Și aș vrea să mă concentrez mai întâi asupra primului parteneriat, cel pentru pace și securitate, însă vreau să insist asupra faptului că aceste parteneriate individuale sunt de fapt interdependente. Primele două pe care le vedeți aici, pace și securitate și guverne democra- democratice și drepturile omului, bineînțeles că sunt strâns legate. Abordarea UE pentru summitul de la anul este că aceste două parteneriate ar trebui să fie uh, uh, comaltate și să devină unul singur, pentru că multe conflicte în Africa sunt cauzate de o proastă guvernare. Vă rog să treceți la slide-ul următor. Pace și securitate, parteneriatul pentru pace și securitate are trei obiective principale. Unul dintre ele este să consolideze dialogul politic între UE și Africa ca să se găsească poziții comune, ca să existe abordări comune în ce privește pacea, securitatea și stabilitatea din Africa, dar și pe plan mondial. Discutăm despre chestiuni Um, transfrontaliere, precum terorismul, criminalitatea organizată și așa mai departe. Apoi, celălalt obiectiv este să sprijinim um, constituirea unei arhitecturi africane în domeniul menținerii păcii și securității. Apoi dorim să uh, oferim uh, finanțare uh, pentru operațiunile de menținere a păcii organizate de către Uniunea Africană, și ca atare a fost creată această facilitate pentru pace uh, în Africa, de unde sunt finanțate toate operațiunile uh, și acest parteneriat pentru pace și securitate, care, așa cum am spus, a fost stabilit în anul 2004. Ce facem noi uh, cu această facilitate nu poate fi făcut din, nu poate fi finanțat din bugetul european, pentru că temeiul juridic este complet diferit. Cum arată această structură atunci când vechea uh, uh organizație uh, africană și-a schimbat numele și a devenit Uniunea Africană, a, și-a schimbat și atitudinea, a hotărât să nu mai se, să nu se, a trecut de la principiul de non-amestec în treburile interne ale țărilor membre la principiul uh, Uh, că nu pot să rămână indiferenți. Și atunci, instanța care ia deciziile în domeniul securității și apărării la Uniunea Africană este un comitet militar. Și există un grup, de asemenea, uh, compus din mai multe personalități africane, care uh, se implică foarte mult în medierea conflictelor. De asemenea, um, trebuie să um, atragă semnalul de alarmă în caz că um, se presimte că va izbucni un conflict. Forțele permanente ale Uniunii Africane nu există încă. Ne așteptăm ca acestea să fie bine Uh, stabilite și funcționale până în 2015. Ideea ar, ar fi să existe trupe regionale, uh, un efectiv de 25.000 de soldați uh, până în 2015, cum spuneam, care ar putea să fie trimiși pe teren în zonele de criză. Dați-mi voie să trec la următorul slide. Menținerea păcii costă Iată cifrele. Uh, cel de-al nouălea și al zecelea uh, fond de dezvoltare european, de dezvoltare a finanțat această facilitate și s-a ajuns uh, la un total de 1,4 miliarde. Și am mai spus că acest mecanism de um, alertă rapidă nu costă la fel de mult, dar este foarte util pentru a face o prevenire a conflictelor, pentru a face mediere. Aici uh, am finanțat activități în jur de 17 um, milioane de euro, activități care au avut loc peste tot în Africa. Apoi aveți acest program APSA de finanțare a constituirii capacității ce privește pacea și securitatea um, a costat 132 de milioane și acești bani sunt destinați uh, instituțiilor. Și poate că suma cea mai importantă, deci de practic un miliard, a fost cheltuită pentru aceste operațiuni de menținere a păcii trimise de către Uniunea Africană. Aici uh, vedeți o listă cu principalele operațiuni uh, ale Uniunii Europene și ale Uniunii Africane des- desfășurate acum, dar uh, forțele cele mai numeroase se află în Somalia și apoi în Republica Centrafricană, unde se dorește de la mărirea efectivului de la uh, 7.000 și ceva la uh, 30.000 uh, și ceva. Și aveți apoi operațiunile ONU, 84.000 de soldați, un buget de uh, 5 miliarde și jumătate. Bugetul pentru Amison și pentru Republica Centrafricană este în jur de un miliard de dolari. Deci puteți vedeți că Operațiunile de menținere a păcii în Africa costă în jur de 6 miliarde și jumătate de dolari pe an, o sumă uriașă. Dați-mi voie să fac o comparație cu bugetul administrativ al Uniunii Africane, care este mai puțin de 120 de milioane de dolari. Deci vă dați seama că uh, nu ar avea cum să acopere ei singuri aceste costuri. Ce putem să plătim din această facilitate? Nu putem să plătim uh, cheltuielile militare în direct sau uh, armamentul, munițiile. Putem să plătim pentru operațiunile de desfășurare, putem să plătim pentru costurile medicale și vedeți restul cheltuielilor menționate acolo. Și există și aceste alocații uh, uh individuale pentru soldați pe care putem să le finanțăm. Există și un pachet logistic care este finanțat din această facilitate împreună însă cu uh, ONU și cu Statele Unite, care are um, acorduri bilaterale cu o parte din țările care trimit soldați în aceste uh, forțe de menținere a păcii. Am încercat uh, să creionez aici care este relația între Uniunea Africană, Uniunea Europeană și ONU. Există un parteneriat strategic similar celui pe care l-am semnat noi cu Uniunea Africană între ei și ONU. Și există un plan de acțiune ca să vedem cum forțele de menținere a păcii desfășurate în cadrul uh, PESA pot să uh, fie corelate cu uh, misiunile finanțate de ONU. Și deja acest lucru um, funcționează din 2011. De fapt, acest triunghi funcționează extraordinar de bine. Eu cred că avem parteneri de încredere, atât din partea Uniunii Africane, cât și din partea ONU. Vă dau un exemplu. Actualmente se face o revizuire a ANISOM. Și consilierul militar al delegației mele a fost invitat să ia parte la aceste reuniuni și uh, a fost pe deplin asociat la toate discuțiile despre cum trebuie să evolueze AMISOM. Și Uniunea Europeană este deseori invitată să participe la planificarea uh, concretă pe teren a uh, diferitelor uh, operațiuni. Vreau să subliniez faptul că noi avem un temei juridic pentru toate aceste acțiuni, avem o abordare cât se poate de cuprinzătoare pentru regiunea Sahelului și Cornul Africii, estul Congo. Și ca să vorbesc mai mult despre Somalia, lucrăm în ce privește la nivel de ajutor umanitar, la nivel de politică de dezvoltare, în domeniul securității, cum spuneam, avem operațiunea ANISOM, avem și uh, operațiuni de formare a forțelor somaleze și, bineînțeles, operațiunea Atalanta pentru a lupta împotriva pirateriei de, de pe coastele Somaliei. Totul face parte dintr-un pachet. Știți probabil că tocmai a avut loc această conferință uh, pe tema Somaliei pentru a vedea cum se poate finanța mai mult în uh, construirea uh, capacității statale a uh, Somaliei și s-au lansat noi apeluri către donatori. Care sunt realizările noastre? Ce pot să spun? Pe continentul african, Uniunea Europeană este un actor cheie pentru gestionarea crizelor. Atunci când vorbește la unison, restul lumii uh, Uh, se ia după noi. Puteți să vedeți, în Somalia, în Sudan, acolo unde Uniunea Europeană era cea care stabilea agenda și ONU nu făcea decât să ne urmeze exemplul, a fost foarte bune. Consiliul de Securitate al ONU este un organ foarte autoritar. Dacă are loc o lovitură de stat în oricare țară din Africa, iau uh, exemplul Mali anul trecut, 24 de ore mai târziu, Consiliul de Securitate s-a întrunit și a condamnat lovitura de stat și 48 de ore mai târziu s-au întâlnit din nou și au suspendat um, Maliul de la Uniunea Africană. La fel s-a întâmplat și cu Egiptul și cu um, Guinea-Bissau. Deci putem să spunem că și Uniunea Africană are uh, un cuvânt de spus în um, Africa. E adevărat însă că numărul de conflicte în ultimii 20 de ani a scăzut în, pe continentul african. Dar de asemenea este adevărat că unele probleme mai vechi s-au acutizat, ca de exemplu în estul Republicii Democrate Congo, în regiunea Sahelului și în Somalia și Uniunea Africană, cu puținele resurse pe care le are, a trebuit să facă față acestor crize, uneori mai multor crize în mod simultan. Și și-au câștigat credibilitatea pentru că au putut să-și mențină acest rol de uh, leadership. Dar, cum am spus, nu putem să-i lăsăm singuri. Și această facilitate pentru uh, securitate în Africa este, ca să spun așa, principalul lor sprijin și Uniunea Europeană este unul dintre principalii lor uh, Uh, uh, suporte. Există mai multe provocări. În ce privește Amisom? Bugetul pe anul acesta este în jur de 205 milioane de euro. E foarte adevărat că dacă vă uitați uh, ca un fel de ajutor acordat, pentru că îl finanțăm din fondurile de ajutor, uh, da, este un proiect de foarte mare anvergură și pentru noi este, între ghilimele, o mare pierdere în ciuda eforturilor noastre și ale ONU uh, și ale uh, uh, SUA sunt foarte puțini alți parteneri care sunt dispuși să financeze Uniunea Africană. Trebuie însă să ne gândim mai bine cum putem să facem diviziunea muncii între diferiții parteneri de pe teren. Uh, ONU și Uniunea Africană că trebuie să fie de acord cu ideile noastre. Când am stabilit această facilitate, când am creat-o, nu ne-am gândit că va trebui să finanțăm o operațiune precum Amisom sau că Uniunea Africană va fi obligată să mențină o asemenea operațiune de o asemenea uh, uh anvergură pe o perioadă atât de lungă și probabil că vor trebui să prelungească mandatul pe următorii trei ani. Noi întotdeauna am crezut că această operațiune ar fi de scurtă durată și ar asigura doar tranziția către niște operațiuni finanțate de către ONU, dar uh, nu întotdeauna s-a întâmplat așa. Mai există apoi și chestiunea uh, relației dintre Uniunea Africană și um, organizațiile regionale de pe continentul african. Și apoi, în ce privește arhitectura acestor operațiuni de menținere a păcii și crearea unor forțe cu caracter permanent, și ele trebuie să se concretizeze cât mai repede, pentru că dacă vă uitați la situația din Republica Centrafricană, vă dați seama că este foarte gravă și că se înrăutățește pe zi ce trece. și acolo va fi nevoie de noi forțe pentru menținerea păcii. Principala provocare este coordonarea și coerența între aceste intervenții, uneori multiple din partea Uniunii Europene și în același timp a statelor membre. Chiar atunci când coordonarea este perfectă, nu putem să mm, trecem dincolo de faptul că sunt bugete diferite, instrumente diferite și nu putem să transferăm pur și simplu banii de la MISOM, la UCAP Nesto, de la misiunile de formare și să, să trimitem la um, operațiunea Atalanta. Deci există niște uh, dificultăți de natură juridică și, și de aceea avem nevoie de mai multă coordonare. perspective. Nu pot să spun decât că principalele trei domenii pe care le vedeți aici pe slide sunt cele unde noi ne activăm și trebuie să ne ocupăm de povara financiară care ar trebui partajată între noi și țările africane. Ei ar trebui să facă un efort mai mare pentru a finanța aceste operațiuni de mare anvergură pentru menținerea păcii și trebuie să găsim donatori noi față de cei uh, tradiționali și trebuie să existe și niște strategii de ieșire din această situație. Vor exista și alte probleme cel de-al 10-lea FED expiră la, uh, la sfârșitul anului acesta și cel de-al 11-lea nu intră în vigoare înainte de 2015 și la anul avem un vid. Și când vedeți tragedia din Nairobi, din ultimele zile, e clar că războiul împotriva Al-Shabaab încă nu a fost câștigat și, fără nicio îndoială, Amisom trebuie să rămână pe teren în 2014 și după aceea și trebuie să găsim finanțare. Dar avem o întrebare foarte serioasă pe care ne o punem în legătură cu sursa acestei finanțări. Și dacă vă interesează, vedeți uh, uh acest site uh, uh, în comun uh, între Uniunea Africană și um, Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! τον κύριο Πρέσβη και το λόγο να έχει. Mulțumesc. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul doctorului Alexander Mateler. Stimate domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru amabila invitație de a mă adresa dumneavoastră astăzi și uh, îmi voi axa prezentarea mea pe problema abordării indirecte a Uniunii Europene în ce privește menținerea a păcii. Deci, eh, scuzați-mă dacă va fi o abordare mai academică. Mă voi axa pe trei părți distincte. Voi explica ceea ce vreau să spun prin abordare indirectă și voi insista și asupra uh, tendinței pe care vreau să o prezint. După aceea vă voi da o serie de explicații pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă astăzi și voi încheia punând întrebarea dacă uh, această abordare are rost. Pentru prezentarea mea de astăzi se axează pe activitatea pe care am condus-o împreună cu colega mea, care se află uh, aici în sală și va fi parte a unei lucrări uh, care se va intitula Menținerea păcii în Africa. Abordarea indirectă. Când este vorba de menținerea păcii? Cred că trebuie să spunem că Uniunea Europeană întotdeauna a a ă, apreciat activitatea altor instituții, fie că e vorba de Națiunile Unite, de a, ă, Alianța Nord-Atlantică, de ă, Uniunea Africană. Dar să ne gândim că diviziunea implicării se schimbă și poziția Uniunii Europene de asemenea. Dacă analizăm misiuni mai vechi ale Națiunilor Unite, vedeți aici imagini din misiunea din Congo din 2006, sau aș fi putut să vă prezint o imagine din operațiile Națiunilor Unite din sudul Libanului, care uh, erau uh, misiuni militare în care, la care participau soldați europeni. Ce au aceste misiuni în comun? Ele uh, fie completau, fie substituiau, într-un fel, misiunile Națiunilor Unite de menținere a păcii. De fapt, utilizarea forței uh, era avută în vedere la nivel uh, minimal uh, sau era vorba despre un număr redus de lovituri militare aeriene. În aceste misiuni, soldații europeni desfășurau uh, o activitate militară profesionistă în ce privește atât mobilitatea uh, tactică, cât și tehnologia care era sofisticată pentru mediul în care operau. Asta a creat efecte în ce privește condițiile de securitate din zonă. Dacă comparăm aceste misiuni cu misiunile pe care Consiliul European pentru Securitate și Apărare le-a lansat în ultima vreme, uh, veți uh, vedea că este vorba despre uh, pregătirea militară a forțelor din Mali sau misiunile din Somalia, misiunile de asistență a graniței din Libia sau din cornul Africii, veți constata că în acest nou mediu forțele europene se concentrează mai mult pe crearea de capacități, pe programe de educare, de formare a partenerilor locali și mai puțin pe generare de efecte de securitate directă prin intervenții. Deci se acționează indirect prin acordarea de asistență pentru uh, forțele însărcinate cu menținerea securității în zonă. De aceea mă folosesc conceptul abordare indirectă. Pentru cei care sunt versați în ce privește studiile strategice, știu că există acest concept de abordare indirectă Există un strateg britanic care spune că strategia întotdeauna uh, trebuie să se bazeze în primul rând pe uh, dislocare și abia după aceea pe implicare directă în luptă. Deci abordarea indirectă nu înseamnă în primul rând menținerea păcii prin uh, intervenția forțelor proprii, ci prin, pentru crearea unui cadru în care pacea este menținută de alții. Deci, um, în legătură cu ceea ce tocmai au spus colegii mei, în ce privește abordarea indirectă, aici Trebuie să ne gândim că sunt folosite și instrumentele financiare ale Uniunii Europene. Facilitatea de menținere a păcii a fost uh, frecvent uh, discutată și reprezentantul Alexander Honus uh, este implicat și afirmă că, de fapt, Uniunea Europeană finanțează un război împotriva al Shabab, dar noi trebuie să spunem de fapt că abordarea indirectă trece dincolo de menținerea a păcii, pentru că anumiți state, anumite state membre au decis să, eh, dacă, au decis să eh, ofere arme rebelilor din Siria, asta înseamnă că se depășește de fapt abordarea indirectă. Bun. Care este tendința ultimilor ani? Există șase explicații pe care eu vreau să vi le prezint, care sunt interconectate și nu sunt uh, exclusive mutual. Spiritul de ownership local, soluții africane pentru problemele africane. Dar există și un alt argument privind eficacitatea uh, costurilor, pentru că aceste misiuni de creare de capacități, de fapt, uh, nu costă atât de mult ca niște misiuni militare. Este vorba despre pregătirea unor civili cu un buget de aproximativ 20 de milioane de euro, iar operația uh, CEAT a avut un, uh, o finanțare de un miliard de euro. Deci dacă ne gândim la Libia, ne întrebăm de ce Uniunea Europeană se concentrează mai mult pe uh, asistență pentru controlul granițelor. Bun, pentru că se dorește, de fapt, menținerea păcii, dar uh, uh, aici este o diferență între 30.000 de soldați și 120.000 de soldați. Uh, nimeni nu cred că ar fi dispus acum să susțină financiar 120.000 de militari în Libia. În ce privește misiunile mai vechi, eu pun accentul pe ideea logicii strategice. Uh, este vorba doar de uh, determinare în momentul în care situația militară justifică menținerea uh, acestor trupe, iar misiunile de creare a unor capacități locale de menținere a păcii practic permit să acționezi cu costuri mai limitate. Deci rămâi într-un fel angajat, uh, drapelul uh, Uniunii Europene continuă să fluture în zona aceea în acest fel. Alte explicații uh, constau în faptul că, într-o oarecare măsură, se înțelege că interesele economice ale puterilor emergente din uh, Africa și din alte regiuni ale lumii uh, insistă acum pe o dimensiune strategică și ca atare se înțelege că s-ar putea subcontrata sarcinile de stabilizare a situației unor terțe părți deci și acesta ar putea să devină o trăsătură uh, a strategiilor europene în anii următori. Cea de-a cincea explicație asupra căreia doresc să vă atrag atenția, colegul meu lui Simon uh, a vorbit despre asta. Crearea de capacități să fie singura posibilitate de sprijin pe care Uniunea Europeană să poată să o acorde în acea zonă trebuie să ne gândim la modul în care uh, Franța la un moment dat s-a lansat în uh, operații în Africa. Nu au existat uh, mulți parteneri europeni care să se alăture acestor acțiuni franceze în zona Sahel. Ultima explicație pe care doresc să o prezint marchează finalul managementului crizei și vă pot prezenta un slide sugestiv din acest punct de vedere. Vedeți, vedeți o reprezentare grafică în ce privește contribuțiile statelor membre ale Uniunii Europene la operațiunile multilaterale de menținere a păcii, fie că este vorba despre acțiuni ale Națiunilor Unite, ale NATO sau ale Uniunii Europene. Aici sunt excluse intervențiile naționale sau ale uh, unor coaliții. Este vorba doar de contribuții pentru uh, activități multilaterale. Și vedeți că aceasta este tendința în momentul în care s-a dezintegrat Iugoslavia a existat un uh, prim vârf din perioada crizei din zona Kosovo și un al doilea vârf în anul 2009 cu ocazia operațiunilor ISAF din Afganistan și după aceea apare o scădere a implicării Uniunii Europene deci, uh, sigur că au existat uh, condiții de criză financiară, dar s-a schimb, schimbat și mediul politic, pentru că acest boom în managementul uh, crizelor uh, militare s-au desfășurat și într-o perioadă a hegemoniei Statelor Unite. Iar dacă această perioadă uh, se va încheia, poate că și strategia de securitate a Uniunii Europene se va modifica. Am promis că voi încheia cu o întrebare. Această tendință de abordare indirectă are rost? Răspunsul meu este da, dar ă, ă, pe scurt trebuie să spun că trebuie să ă, permitem ca menținerea păcii să fie o sarcină preluată de alții, asta are rost, într-adevăr. Uniunea Europeană rămâne implicată, dar cu eforturi financiare mai mici. Deci există o posibilitate în felul acesta de a acționa într-o perioadă de criză dar ă, aceste creare de capacități de menținere a păcii mai degrabă ă, se ă, produce în doze homeopatice pentru că și apare uh, riscul de a intra în capcana de tip wishful thinking, deci să nu se realizeze obiectivele scontate. Pentru că, de fapt, poți să te implici mult prea puțin atunci când conflictele ar putea să denatoreze. Ce de-a doua rezervă. Dacă dorești să crezi, să formezi forțe de securitate mai multe, capabile să mențină pacea pe plan local, ele sunt un fel de uh, sabie cu două tăișuri pentru că nu poți uh, controla tot timpul tot și s-ar putea întâmpla ca pe plan local lucrurile să denatureze. Și uh, banii pe care Națiunile Unite, de pildă, uh, i-au cheltuit în formarea milițiilor egiptene, acum nu este foarte clar dacă au fost bine folosiți. Deci, ehm, sigur că puteți ehm, să accesați ehm, site-ul Serviciului de acțiune externă, să vedeți care a fost misiunea Uniunii Europene în Guinea Bissau, iar acolo vi se va răspunde că adresa folosită nu mai este valabilă. Deci ultimul element pe care doresc să-l aduc în discuție. Uneori eh, eh, putem să ne înșelăm în ce privește crearea de eh, capacități, pentru că noi, de fapt, dorim să protejăm valorile Uniunii Europene și poate că am face mai bine acest lucru printr-o implicare directă. Uh, pentru că altfel cei care au posibilitate să opteze s-ar putea să uh, aibă altă opțiune decât cea dorită de noi. Deci, vreau să vă atrag atenția asupra și Consiliului European din luna decembrie și cred că ce trebuie să avem în vedere este că militarii europeni în clipa de față uh, sunt uh, supra solicități și uh, eu cred că nu trebuie să ajungem într-o cădere liberă, um, pentru că în momentul în care lucrurile s-ar acutiza, poate că nu vom avea uh, la cine să recurgem. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnule Van Orden, Poate că ați dori să faceți uh, câteva comentarii, aveți întrebări, vă rog. Nu, uh, <laughs> mi s-au părut trei intervenții de-a dreptul fascinante. Domnule Matelar, am apreciat foarte mult prezentarea dumneavoastră, dar uh, partea interesantă este că dacă ne gândim la um, inapetența Uniunii Europene de a se angaja în operații uh, la fața locului. Uh, nu știu, poate că uh, nu ați fi ajuns la această concluzie dacă ați fi ascultat dezbaterile pe care noi le avem în Parlamentul European pentru că retorica și realitatea din acest punct de vedere nu se suprapun. Există, sigur, ambiții militare, mai ales în perioadele turbulente, tocmai de aceea, probabil că acel Consiliu al Ministrilor Apărării din decembrie eh, se întrunește. Și Eh, oricum, eh, ne-ați dat multe teme de gândire, dumneavoastră toți, în ce privește implicarea Uniunii Europene. Iar în ce privește explicațiile, cele șase explicații pe care ni le eh, oferiți dumneavoastră, care sunt menite să susțină abordarea indirectă dumneavoastră, poate că omiteți anumite criterii. De opinia publică din statele noastre este în clipa de față de-a dreptul alergică în legătură cu victimele care pot să apară în rândul forțelor noastre armate. Și cu cât mm, avem mai puțini militari morți peste hotare, cu atât mai bine. De ce Eh, se angajează Uniunea Europeană în operațiile eh, militare din Libia. Pă, eh, și aici trebuie să ne gândim că Uniunea Europeană încearcă să uh, uh, rezolve problema operațiilor militare din Libia, dar nu s-au găsit alte soluții. Deci întrebarea mea către toți dintre dumneavoastră, având în vedere spusele dumneavoastră, uh, care sunt uh, modalitățile cele mai utile prin care Uniunea Europeană s-ar putea implica, lăsând la o parte diverse ambiții naționale de a acționa ca actor global uh, prin propriile arme. Dacă Uniunea Europeană dorește să se implice util în a susține pacea și misiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite, Eh, cum poate să o facă la modul cel mai util. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Van Orden. Domnul Feisas, doriți să luați cuvântul? Domnul Cala. Doamna Gomes. Thank you for the very interesting. Doamna Gomes, mulțumesc pentru toate aceste prezentări foarte interesante. Prima misiune pe care am, la care am participat în momentul în care am ajuns în 2004 în Parlament era Darfur. Și a trecut de atunci foarte multă, mult timp și am înregistrat destul de multe progrese comparativ cu situația din 2004, august 2004. Exista pe vremea aceea în Darfur sute și mii de ganeeni care încercau să organizeze ceva, să structureze uh, lucrurile cu ajutorul și sprijinul Uniunii Europene. Și a trecut atât de multă vreme de atunci și până acum. Uh, mă uitam și la misiunea din Somalia, care totuși uh, s-a derulat bine. Uh, Asta demonstrează faptul că Uniunea Europeană aduce o plus valoare în acest parteneriat cu Uniunea Africană. Dar, evident, problem, probleme în continuare mai avem. Ele rămân în continuare la ordinea zilei. Mă refer la abordarea coerentă ca și uh, consecventă care trebuie să vină și să fie însoțită de o adevărată voință politică. În momentul de față, strângem pumnii și așteptăm să vedem dacă nu cumva cei care au comis atentatele teroriste din Nairobi nu cumva au fost antrenați chiar de forțele noastre. Așa că de asta avem nevoie de abordare coerentă, de abordare politică coerentă și n-am avut-o în trecut. Am văzut că există anumite misiuni uh, de politică de securitate și apărare comună care trebuie să fie întărite și Evident, Uniunea Africană poate să condamne lovitură de stat, uh, dar apoi ne putem da, trebuie să vedem cine anume era organizatorii acelei lovituri de, de stat. Gândiți-vă situația dintre Nigeria și Angola. Așa că una din întrebările mele către domnul ambasador Quincy este următoarea. Uitați-vă la situația din Guinea-Bissau vedem acele rețele de teroriști care interacționează cu rețele de uh, mafioți. Uh, de asemenea, la mijloc se află și canalul Panama. Urmărim aceste lucruri îndeaproape și atunci ce poate face parteneriatul UE și Uniunea Africană pentru a asigura această securitate de care avem nevoie în această regiune? care nu e doar o plusvaloare pentru o, uh, acea regiune din Africa, ci și pentru noi. Acum, Libia. Da, uite, pentru prima dată sunt și eu de acord cu tine, Jeffrey. Nimeni nu vroia ca Uniunea Europeană să facă o astfel de misiune, uh, ca Uniunea Europeană să facă o astfel de misiune în Libia. Pentru că nu e vorba doar de o misiune de securitate și apărare. Pentru că noi, la momentul de față, știm că e prea târziu pentru că securitatea în Libia va depinde de antrenamentul pe care și formarea pe care o vor primi forțele de securitate și uh, polițienești de acolo. Nimeni nu vroia acest lucru, chiar și Națiunile Unite, dar nici statele membre europene nu vroiau, pentru că ce vroiau, vreau business as usual. Nu vroiau o abordare coordonată de politică de securitate și apărare comună. Pentru că ce făceau în trecut cu Gaddafi, vreau să-l continue și să poată să-l facă cu noul guvern. Deci aici nu mai e vorba de securitate doar regională, Uniunea Africană și așa mai departe. Pentru că vedeți că s-a extins focarul dinspre Libia înspre Siria. Și atunci ce putem face acum? Libieni acum, de fapt, s-a adresat către NATO și NATO ce va face? NATO, de fapt, e constituit din cine? Din exact aceleași țări europene. Așa că să nu mi se spună mie că chestia e doar legată de bani, pentru că uh, în loc să cine va plăti, indiferent că pe pălărie scrie NATO sau scrie Națiunile Unite, cine va plăti? Uniunea Europeană, țările europene. Așa că vreau să-l întreb pe domnul ambasador care este părerea Națiunilor, uh, Uniunii Africane pe uh, marginea acestei, acestei solicitări și acestei intervenții în Libia. Și în final, Mali. Mali, de asemenea, este un caz aparte, pentru că mai multe state membre au împiedicat participarea la finanțarea anumitor forțe. Și vreau să știu dacă dumneavoastră puteți confirma că e și percepția dumneavoastră, că e impresia dumneavoastră. E o întrebare care trebuie neapărat să fie clarificată la următorul Consiliu European, așa cum a recomandat în diferite rapoarte Parlamentul European printre care și ultimul raport al doamnei Gianacu. Și atunci întrebarea mea, regulile de angajare, de uh, angajament, aici nu e vorba doar de acele resurse și intervenții care nu sunt neapărat necesare în anumite țări, ci mai degrabă de, e vorba de acele firme private de securitate. Cum vom putea noi să fim siguri că nu vom uh, avea probleme serioase și acuzații serioase de încălcarea drepturilor omului? sau, eu știu, proliferarea diferite tipuri de arme uh, pe care nu vrem să le proliferăm. <clears throat> Mulțumesc, domnul Fesea, să are cuvântul. De, de opinion. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru toate aceste prezentări pe această temă în Comisia Sede și așa pe o întrebare de formulat mai ales o întrebare către domnul Matelar sau eventual către toți oratorii. Se spune de faptul că ceea ce ar trebui să facă Europa este să antreneze, să formeze forțele africane. Dar când credeți dumneavoastră că s-ar putea să existe o adevărată exercitare a acestor competențe din partea Uniunii Af- Africane? Și anume această misiune de prevenire a conflictelor în teritoriul african. Da, e un lucru să fii mereu pe post de profesor, să dai informații, să antrenezi, dar mie mi-e teamă că uh, armata aceasta africană, dacă într-o bună zi va fi constituită, nu va fi una chiar atât de mare. Și nu va avea poate exact aceleași resurse precum NATO, Națiunile Unite și uh, Uniunea Europeană și va trebui să continuăm să fim prezenți la fața locului. Uitați-vă ce se întâmplă în Mali, o forță franceză sub uh, umbrela Națiunilor Unite, însă când anume Uniunea Africană va fi în măsură să își uh, preia în propriile sale mâini propriul său destin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galer. Da. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește angajamentul nostru în relația cu Uniunea Africană, spune acest lucru și în calitate de președinte al delegației pentru relații cu Parlamentul Panafrican. Partenerii noștri africani ne spun cu regularitate că în legătură cu cele opt parteneriate în cadrul implementării strategiei Uniunea Europeană-Africa, domeniul securitate și apărare funcționează cel mai bine. Și nu este o surpriză, pentru că există situații concrete de criză, o necesitate care apare și noi putem decide în ce măsură ne putem implica pentru rezolvarea crizei respective. Deci, eu cred că putem constata că de fapt, noi acționăm în felul acesta în mod activ și pentru consolidarea Uniunii Africane, ceea ce este de dorit. Ar fi prima mea observație. Cea de-a doua. Cred că din, uh, ar trebui să depășim un fel de mecanism ad hoc și cred că ar fi bine dacă în colaborare cu Uniunea Africană am ajunge la posibilitatea de a îi ajuta pe partenerii noștri să dezvolte un fel de unități militare stand-by care să rezolve la un moment dat uh, problemele, pentru că, de fapt, trebuie să se găsească soluții africane pentru problemele africane. Și la modul general se spune că da, există uh, dorința de a înființa asemenea structuri care să poată să intervină și care să dispună și de materialul militar necesar. Eu cred că și din perspectivă europeană este mai bine să uh, ajutăm formarea unor asemenea unități militare în baza expertizei noastre. E mai bine decât să ne deplasăm cu propriile noastre trupe, cu propriul nostru armament uh, uh, acolo în situațiile de criză. Aceea trebuie să fie doar o soluție subsidiară uh, care să la care să recurgem când este inevitabil. Deci noi trebuie să încercăm să uh, venim în întâmpinarea solicitărilor mai degrabă prin formarea capacităților uh, și formarea structurilor uh, cu consilierea noastră, astfel încât în Africa să poată să fie rezolvate problemele prin măsuri africane. Iar revenind la criza din Libia, pe de o parte, am furnizat ajutoare umanitare, i-am ajutat pe refugiați din stânga și dreapta uh, graniței uh, cu alimente. În ce privește uh, orașul Misrata, am furnizat alimente și medicamente, dar după aceea, dacă sunt bine informat, am ajuns și la situația de a avea un fel de unitate stand-by care urma să intervină și care ar fi trebuit să acorde protecție militară pentru cei eh, care erau europenii furnizori de asistență umanitară. Dar, din păcate, această um, uh, decizie nu a mai putut fi îndeplinită, au fost tergiversate demersurile la nivelul Națiunilor Unite pentru că s-au opus rușii și chinezii. Asta se întâmplă și de aceea apare și acest fenomen de oboseală europeană, European fatigue, pentru că există două mari puteri uh, care se opun în Consiliul de Securitate. Deci, uh, noi am fi dorit doar ca uh, să avem un fel de uh, protecție militară pentru activități umanitare. Dar nu s-a dorit. Din acest punct de vedere, cum vedeți dumneavoastră capacitatea Națiunilor Unite ca pe viitor să fie acceptate asemenea uh, abordări mai complexe, adică ajutor umanitar european în contextul unei crize, iar dacă este necesar să-i protejăm pe acești oameni, eh, să putem să-i protejăm și militari sub o umbrelă a Națiunilor Unite. Cum au evoluat din acest punct de vedere discuțiile? Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumim foarte mult. Și acum, pentru a răspunde la întrebări, am să dau cuvântul oratorilor noștri, dar vom începe de asta dată cu domnul Mațeler. Thank you for a set of uh, most thoughtful questions. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante. Domnule Var Orden, poate că ar trebui să încep mai întâi cu întrebarea dumneavoastră, și anume care este lucrul cel mai util pe care l-ar putea face unul Europeană. Per ansamblu, ceea ce a fost deja făcut până în prezent are totuși o logică dintr-un anumit punct de vedere. Am vorbit despre aceste contribuții ale Uniunii Europene, plus Națiunile Unite, plus Uniunea Africană, pentru a avea acest mesaj, și anume că națiunile lumii pot să uh, intervină în diferite, cad, în diferite situații și această colaborare poate să aducă cu sine și avantaje, dar și dezavantaje. Iar unul dintre cele mai mari dezavantaje pe care, cu care se confruntă în momentul de față Uniunea Europeană este tocmai faptul, și ați spus pe bună dreptate, faptul că nu suntem întotdeauna în concordanță cu ceea ce se întâmplă la fața locului. Deci mesajul meu principal este tocmai să vedem exact ceea ce se întâmplă uh, din punct de vedere al apărării și să înțelegem exact în ce direcție ne îndreptăm. Acum, Consiliul din decembrie va reprezenta o adevărată oportunitate de a face acest lucru, cu condiția ca statele membre să nu folosească această temă a cooperării Euro- europene uh, consolidată ca un fel de ecran de fum pentru a ascunde ceea ce se întâmplă la fiecare în curtea lui, la nivel național. Acum, oare ne putem uh, bizui pe apariția unei Uniuni Africane puternice și a unei armate în acest sens uh, cât de curând? Din păcate, eu nu am așa un fel de bulă de cristal în care să pot citi viitorul. Uh, felul în care și momentul în care se va materializa o astfel de uh, armată poate nu e chiar imediat. Dar În 2008-2009, Uniunea Europeană a condus niște operațiuni extrem de extinse și la momentul respectiv Ceadul era pe uh, pe marginea prăpastiei, o adevărată, un adevărat pericol de implozie, similar cu ceea ce urma să se întâmple anul, anul trecut, de fapt, în Mali. Iar Uniunea Europeană a desfășurat acolo o operațiune militară care a avut o acoperire mass media și public relations destul de negativă, dar, dar dacă acum retrospectiv ne analizăm această operațiune, ne putem da seama că ecuația strategică Chad-Darfur, așa cum exista ea la momentul respectiv, s-a schimbat și s-a schimbat considerabil, iar Chadul a fost un element extrem de important și a devenit un contribuitor deosebit de important pentru operațiunile care au avut loc anul acesta mai recent în Mali. Uh, răspunsul, deci, la întrebarea dumneavoastră este da. Dacă vrem să construim capacități militare și forțe militare, evident că acestea trebuie să fie și susținute din punct de vedere economic, deci să aibă uh, economii puternice. Atunci putem oare să creăm o armată africană doar prin uh, antrenament sau putem să contribuim la asta și printr-o politică agricolă diferită? S-ar putea să fie ambele soluții combinate. Acum, întrebarea. Oare putem trece de la o cooperare de tip ad hoc la un alt tip de cooperare? Nu cred că ar putea exista obiecții pentru asta, dar uh, chestiunea cheie, critică, este următoarea. În ce direcție ne îndreptăm? Și în momentul de față ar trebui să recunoaștem faptul că la nivelul politic cel mai înalt, liderii europeni încearcă să rezolve chestiuni în intern legate de zona euro și rămâne prea puțină marjă de manevră pentru a vedea fundalul mondial. Și știm că lumea se schimbă și se schimbă foarte, foarte rapid. Peisajul se schimbă foarte repede și ar fi multe de spus în acest sens. Poate că am avea o șansă mai mare de a conlucra, de a coopera, în loc să fim fiecare în colțul său. Însă asta e o chestiune politică ce trebuie rezolvată la nivelul politic cel mai înalt și am senzația că merge cu mult dincolo de competențele mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, acum cuvântul domnului ambasador, Gary. Dați-mi și mie voie să spun, după părerea mea, ce am putea face. În prezentarea mea am vrut să pun accentul pe faptul că parteneriatul de pace și securitate reprezintă un instrument printre altele. Poate că ar fi, aș fi putut să vorbesc și despre celelalte instrumente, dar vreau să contrabalancez orice impresie cum că uh, parteneriatul acesta domină tot ceea ce facem noi cu Uniunea Africană. Nu, nu e cazul. În momentul în care o nouă comisie, un nou comisar a fost numit în octombrie anul trecut pentru aceste chestiuni, doctorul Zuma a spus în felul următor, trebuie să găsim un echilibru între ceea ce facem în ceea ce privește securitatea și apărarea, pe de o parte, și dezvoltarea pe termen lung, pe de altă parte. Și am vorbit despre acest summit co- uh, comun ce va avea loc la Bruxelles curând. Trebuie să facem mai multe în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește buna guvernanță. Și trebuie să continuăm și cu acțiunile noastre în materie de pace și securitate. E adevărat, domnule Galer, că de multe ori parteneriatul acesta funcționează cel mai bine pentru că există zone de conflict și o lipsă de guvernanță. Și e clar, e evident că trebuie să facem ceva mai mult în domeniu și în acest sens putem să lucrăm cu noua Comisie pentru Uniunea Africană, ne putem vizui pe următoarele alegeri și să încercăm să promovăm diferite carte pe tema bunei guvernanțe a drepturilor omului, așa cum spunea domnul Galer, trebuie să conlucrăm cu Comisia pentru Drepturile Omului, cu Curtea Africană pentru Drepturile Omului, cu Uniunea Panafricană și așa mai departe. E clar că trebuie să existe o convergență de eforturi și de multe ori se spune că în momentul în care arde casa trebuie să stingi focul, pur și simplu. Uh, cu siguranță că trebuie să facem mai mult pe aceste capacități, pe construirea acestor capacități. Acum, o armată africană, eu sunt convins că acest lucru poate fi realizat, dar poate fi realizat doar de către africani. E vorba de cele cinci țări uh, din regiune. Comisia vine cu o nouă propunere. Există anumite întârzieri. Acestea trebuie să fie rezolvate. Dacă ne uităm la Mali, dacă ne uităm la felul în care trupele trebuie uh, uh aduse la fața locului rapid. E clar că există o oarecare urgență pentru a construi aceste capacități africane și va trebui să conlucrăm cu partenerii noștri pentru ca să punem bazele unei astfel de armate africane. Și, într-adevăr, eu sunt convins că ea, într-o bună zi, va exista. Acum, nu pot să pariez că o să fie în 2015, mai devreme sau mai târziu. E clar că și noi putem face eforturi prin diferite programe de antrenament, de formare, prin diferite alte operațiuni pentru a ne asigura că până în 2015 vom avea aceste cinci brigade africane. Dar evident că trebuie să se lucreze și la nivel național și doamna Gomes a vorbit despre Guinea-Bissau. E interesant în discuțiile noastre pentru a ști în ce direcție ne îndreptăm acolo. E clar că am avut o muncă extraordinară, misiuni comune între Națiunile Unite, Uniunea Europeană, uh, cu comunitățile care vorbesc portugheză în țara respectivă și așa mai departe, pentru a încerca să conlucrăm, să cooperăm în mod foarte strâns și coordonat pentru a lansa democrația, pentru a pune bazele unor alegeri libere și așa mai departe. Acum, Guinea Bissau e dominată de criminalitate. Și asta pune probleme. Și de multe ori am, a, e interesant pentru că am fost acuzați noi că e din vina noastră și s-a spus că, da, europenii sunt cei care care de fapt sunt utilizatorii finali a acestor droguri. E adevărat, da și nu. E adevărat în sensul că țările acestea sunt afectate de acest comerț cu droguri, de acest trafic cu droguri și e clar că uh, Uh, traficul cu droguri, în principiu, nu își face reclamă de unul singur. Deci e clar că în momentul în care vorbim despre Guinea-Bissau, e clar că trebuie reconstruite instituțiile încă de la cap la coadă și acolo trebuie să mai facem față și unei alte probleme și anume criminalitatea care subminează de fapt și de drept bazele societății pe ansamblu. Rolul NATO ce trebuie să spun eu, ce pot să spun? NATO deocamdată este destul de marginal. Există, evident, problema Libiei, pentru că acolo au avut un punct de vedere de, diferit. Na, e unu, una dintre acele țări, țări deosebit de importante, în care punctul de vedere a fost deosebit de, a fost diferit față de Gaddafi și așa mai departe. Uh, și zvonul în continuare circulă. E clar că NATO are câțiva ofițeri de legătură, încearcă să-și dezvolte legăturile cu aceste țări, dar până la urma urmei, până la un anumit nivel, NATO e oarecum în retragere. Uh, and then, well, I, I, I... Nu am nimic de spus despre ajutorul umanitar și rolul uh, ONU. Cred că ajutorul umanitar în situațiile de conflict întotdeauna este un aspect dificil. Poate că aș putea să vă dau uh, exemplul uh, Sudanului. Doamna Gomes a vorbit despre 150 de oameni uh, care făceau parte din prima forță de menținere a păcii în Darfur. A fost, ca să spun așa, o școală pentru noi. Tot ce facem acum în Amisom am învățat din greșelile noastre, dacă putem să spunem astfel, în Darfur. Acum există pe puțin trei forțe de menținere a păcii în Sudan și în Sudanul de Sud. 35.000 de oameni, enorm. Însă trebuie să spun că Uniunea Europeană este liderul uh, procesului politic din cele două țări. Acum uh, există cât de cât o pace relativă, petrolul uh, curge, și cred că este un exemplu bun al felului în care Uniunea Europeană poate să conducă o operațiune. Da, noi nu putem să spunem că membrii Consiliului de Securitate ONU, membrii permanenți, chiar au un cuvânt de spus în toate privințele în ce privește Sudanul, dar eu cred că acest grup la nivel înalt, uh, prezidentul domnul uh, președinte Tabombechi, a permis uh, să schimbăm radical uh, situația. Și a fost și datorită acestui mecanism de alertă rapidă despre care v-am mai vorbit. deocamdată nu uh, reușim să fim tot timpul prezenți cu ajutor umanitar. Deci, deși avem 35.000 de soldați în cele două țări, nu reușim să trimitem ajutor umanitar în zona cea mai fierbinte din Sudan. Mulțumesc! Mulțumim! Aș vrea să dau acum cuvântul domnului profesor Cops. Trebuie să spun că ați lansat o adevărată provocare pentru noi și vreau să știu ce aveți de spus. Mulțumesc pentru întrebările remarcabile ce poate să facă Uniunea Europeană? Eu cred cu tărie într-o Europa puternică, într-o politică europeană de apărare comună și uh, cred și în ONU. Ce pot să facă statele membre ale UE este să-și ia un angajament serios să participe la forțele de menținere a păcii trimise de ONU. Nu trebuie să uitați faptul că practic toate statele UE sunt uh, și statele ONU și organizațiile regionale, în general, uh, sprijină securitatea la nivel global. Pot să existe diferite modalități de a se implica. Putem să avem misiuni foarte bine țintite pe care noi ne le putem permite și pe care le putem finanța, dar totul să se facă sub umbrela ONU. A da bani de la buget nu este suficient. Mm, Nici bugetul ONU nu este uh, uriaș. Gândiți-vă, operațiunile din Afganistan uh, au costat 7 miliarde pe an și 7 miliarde e suma pe care um, uh, SUA au cheltuit-o în 45 de luni pentru a finanța operațiunea din Afganistan. Chiar dacă în 2000, perioada 2003-2006 au fost uh, finanțate două operațiuni în Congo ale UE care au sprijinit operațiunile ONU, nu a fost uh, uh, suficient. Din păcate, rezultatul nu a fost uh, cine știe ce, pentru că conflictele din Congo s-au înmulțit și se înrăutățesc. Și care a fost problema? Cred că are două aspecte. Cei care au criticat ONU pentru că a eșuat sau a fost slab, ar trebui să-și dea seama că forțele ONU sunt atât de slabe din cauza că forțele europene nu se implică când se trimit aceste trupe și ar putea să sprijine, să sprijinăm forțele ONU mai mult în mod indirect prin uh, trimiterea acestor misiuni. Pentru că, da, ar putea să spui uh, ONU a eșuat, vin forțele UE și um, au un mare succes timp de trei luni și după aceea pleacă și ce se întâmplă pe teren. S-au purtat multe discuții dacă Uniunea Europeană uh, se retrage din acest uh, sistem de ajutor indirect, poate că ar trebui să le lase o parte din trupe. Uh, s-a întâmplat, dar nu tot timpul. Deci, cum spuneam, contribuții directe la ONU. Așa ar dispare problemele europenilor dacă ei s-ar mulțumi să facă contribuții directe la forțele ONU. Știți că în 2003 a fost uh, uh conceput uh, EASF și a fost lansat oficial în 2010. Unele uh, regiunile unele regiuni erau mai avansate decât altele, dar va dura mult timp până când uh, acest mecanism va funcționa. Dar să nu uităm că există atât de mulți actori și de forțe implicate în constituirea capacității în, în Africa, încât uh, să ne dăm, uh, să fim conștienți de uh, cât de complexă este situația pe teren. Există foarte multe interese geopolitice acolo și, cum spuneam, aceste forțe acționează în paralel cu cele ale ONU sau ale Uniunii Europene ar fi bine să avem un fel de coerență. Dar problema este că întotdeauna există facțiuni care se bat cap în cap, fiecare apără mm, interesele sale și chiar și în sânul Uniunii Europene uh, iai pe uh, germani, pe uh, francezi, pe englezi și ei nu apără aceleași interese. aș fi mult mai bine dacă ar exista o singură abordare în care să includem toate cele uh, 16 țări care se, uh, sunt active în constituirea capacităților în Africa. Atunci când brigada ONU a început uh, constituirea capacității la um, ADES, nu era o problemă de bani, era vorba despre un transfer de cunoștințe și de schimb de bune practici, mai degrabă decât uh, Uh, de a se cheltui sume enorme. Deci, în vremuri de austeritate ar trebui să ne îndepărtăm de această problemă a finanțării și a diferitelor forme de finanțare, ci ar trebui să ne gândim prin ce parteneriate putem totuși să fim prezenți și cât de sustenabil poate să fie ajutorul nostru. Știți că în ce privește aceste forțe de stand-by uh, africane, Uh, comandamentul se tot schimbă, uh, au multe probleme structurale, însă să nu ne pierdem speranța. Uh, în sfârșit, să nu uităm că Uniunea Africană, chiar dacă va crea o forță permanentă, nu întotdeauna va fi instrumentul cel mai adecvat de folosit. Să nu uităm că ONU este singura organizație care teoretic este imparțială, care poate fi trimisă în zone de conflict unde Uh, actorii locali sunt uh, mm, um, țin partea unei sau altea dintre tabere și atunci nu poți să ai uh, încredere totală. Dar agenda ONU se lovește și de agenda puterilor hegemonice care uh, își apără propriile interese în regiune. Și domnule Galer, chestiunea ajutorului umanitar și a sprijinului acordat, uh, care este de, mai degrabă de natură mm, militară. Da, știu că a existat uh, această dezbatere a ofițerului însărcinat cu ajutorul umanitar la ONU. Și de ce a existat această dezbatere? Pentru că Uh, existau temeri că um, imparțialitatea, obiectivitatea ajutorului umanitar, din momentul în care va avea o dimensiune militară, uh, vor fi afectate. Pentru că uh, cei care acordă ajutor umanitar s-ar putea să se găsească implicați într-un conflict în care populația îi asociază cu una dintre tabere, deci întotdeauna a existat acest risc. E unul dintre motivele pentru care unul nu și-a dorit foarte mult să amestece partea umanitară și partea militară. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Van Orden dorește să ia din nou cuvântul foarte pe scurt. Cred că noi trebuie să ne axăm pe acordarea de valoare adăugată de către Uniunea Europeană. Da, până acum eu cred că mai mult ne-am axat pe ceea ce Uniunea Europeană poate să ofere decât pe crearea de condiții de pace în Africa. Deci, în ce privește spusele profesorului Cups, sigur că noi dorim să ne asumăm uh, o, un rol important, dar dacă NATO din 2005 uh, furnizează training, asistență uh, pentru forțele africane, stand-by, deja și Uniunea Europeană uh, este parțial implicată. Deci, eu cred că problema importantă este unde apare adevărata valoare adăugată a implicării Uniunii Europene. Deci e, rămâne o problemă care ne preocupă. Mulțumesc. Bun. Doresc să mulțumesc domnului Ivan Orden și colegilor pentru toate comentariile lor și pentru contribuțiile constructive, dar în mod special doresc să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările excelente și pentru răspunsurile Uh, foarte uh, bine întemeiate. Vreau să vă amintesc că mâine la ora 9 și 30 de minute vom continua cu uh, ședința noastră împreună cu Comisia de Afaceri Externe și